Prajem vám príjemné popoludne, dámy a páni. Budem hovoriť po slovensky, takže vás poprosím. Daj... Bună ziua tuturor! Voi vorbi în limba maternă, vă invit să vă puneți căștile. Voi deschide sesiunea din această după-amiază cu un uh, subiect uh, foarte fierbinte pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul uh, privind uh, refugiatele și solicitantele de alizil în Europa. Vom uh, discuta despre, în general despre situația în care se regăsesc aceste femei care sunt departe de casă. Sunt convinsă că um, fiecare dintre noi are o astfel de experiență, cunoaște astfel de femei eu însă îmi cunosc multe astfel de femei care lucrează uh, în timpul zilei, iar noaptea se duc să dea o mână de ajutor în taberele și centrele pentru refugiați. Aceste persoane mi-au spus uh, numeroase povești uh, cutremurătoare despre femeile din aceste tabere și centre, femei care au plecat în căutarea libertății, și în căutare de supraviețuire. Una dintre povești m-a izbit în mod uh, deosebit. Uh, una dintre femei uh, era însoțită de, este însoțită de copilul său, copil care este bolnav Ah, și alături de cele două se afla și un uh, bărbat, un bărbat care se pare că dorea să-i forțeze mâna acestei femei să se căsătorească cu uh, un alt bărbat din comunitate, uh, promițându-i că astfel cererea de azil uh, va fi prelucrată mult mai rapid. Deci, toate aceste femei se confruntă nu doar cu persecuția din uh, Uh, țările lor de baștină, apoi de-a lungul călătoriei cu fel și fel de amenințări și pericole. Sunt uh, convinsă că um, expertele invitate astăzi aici, extrem de competente, ne vor uh, putea da mai multe amănunte. În primul rând, doamna Hannibal, raportor, ne va prezenta avizul său și apoi vom da cuvântul invitatelor noastre oaspete. Doamnă Hannibal, aveți cuvântul. Mulțumesc și vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră uh, la această audiere. Precum ați auzit, eu voi începe lucrările din această după-amiază prin a vă prezenta raportul, raportul meu privind situația refugiatelor și solicitantelor de azil din Europa. Așa cum s-a spus, avem un panel de experți astăzi care vă vor face propriile lor prezentări odată ce voi termina eu propria mea prezentare. Și apoi vom avea ocazia să discutăm toate aceste subiecte extrem de importante. Parcă fiecare săptămână vine cu noi evenimente, noi anunțuri, și uh, noi uh, nevoi de rezolvarea acestei probleme a refugiaților. Cred însă că situația refugiatelor și solicitantelor de azil a fost neglijată până acum, iar uh, raportul meu tocmai acest lucru încearcă să-l îndrepte. Însă a fost uh, peste putința mea de a uh, prinde totul în raportul meu, un raport care are un număr limitat de cuvinte. Weekendul trecut s-a încheiat un nou acord cu Turcia, însă eu în raportul am încercat să mă concentrez pe <clears throat> um, problema esențială cu care se confruntă aceste femei în Europa. <clears throat> Și în redactarea acestui raport am încercat să colaborez cu uh, diversi parteneri astfel încât uh, vocile care se regăsesc în acest, raport să fie, în acest uh, raport să fie cât mai uh, diverse. Fetele și femeile fac parte, sunt jumătate din migranții la nivel mondial. Conform statisticilor, Uh, statisticile sunt greu de întocmit, însă știm că mai mulți bărbați singuri ajung pe teritoriul Uniunii Europene decât femei și copii. Ori, din punctul meu de vedere, asta înseamnă că acești bărbați nu sunt toți refugiați și nu se califică cu toții în uh, protecția internațională. Dar de ce apar astfel de mari disparități între numărul femeilor și bărbaților? Ei bine, în mare parte din cauza barierelor în, uh, pe care le au uh, femeile de uh, depășit. Foarte adesea ele trebuie să se, îngrijească de, să se îngrijească de copii, de persoanele vârstnice din familie. Multe dintre ele sunt dependente financiar și în general vorbind și nu își pot părăsi țara în faptul că din ce în ce mai multe femei uh, care migrante sunt vulnerabile um, pe toate etapele călătoriei lor uh, este cutremurător. Multe dintre acestea uh, pleacă însoțite de copii, sunt însărcinate sau au alte persoane în grijă. Violența bazată pe gen se află de, asemenea, de cele mai multe ori la baza motivului care uh, Uh, le-a împins pe femei din uh, afară din țara lor. Și violența reprezintă un, o experiență comună pentru toate aceste femei și în țările de tranzit. Uh, rutele de migrație devin din ce în ce mai dure și de multe ori femeile nu au de ales decât să, se, să ia rute alternative și cad pradă astfel și mai mult uh, contrabandiștilor. Am uh, auzit foarte multe mărturii de exploatare sexuală din partea uh, contrabandiștilor la adresa acestor femei. Din toate aceste motive, securitatea și sănătatea acestor femei nu poate fi garantată decât dacă vor exista uh, rute sigure pentru uh, cei care fug din, cauza, din calea conflictelor și persecuțiilor. Uh, politicile noastre de azil mult prea adesea au închis ochii asupra poziției specifice a femeilor uh, care solicită azil. Și mult prea adesea uh, această chestiune a fost privită prin uh, prisma experienței masculine. Toate aceste politici și practici la nivel european variază foarte mult de la un stat la altul și există o mare diferență între protecția acordată acestor femei uh, între țările europene. În primul rând, trebuie să vorbim despre uh, modul în care este folosit genul în acordarea uh, statutului de azil. De cele mai multe ori, liniile de orientare nu sunt obligatorii și de cele mai multe ori sunt departe de a fi imparțiale ar trebui să existe un set de linii de orientare la nivel european. Uh, răul care se face la adresa acestor femei este de multe ori făcut de către um, actorii nestatali, să spun, de cele mai multe ori din propria lor familie persecuția de cele mai multe ori uh, are loc atunci când statul nu poate sau nu dorește să le protejeze pe femei. Drept rezultat, trebuie să ne gândim la o dimensiune atât verticală cât și orizontală, mai ales în ceea ce privește cererile bazate pe gen. În multe, statele mem- în multe state membre, multe state membre încă nu au semnat sau ratificat Convenția de la Istanbul. Precum știți, această convenție cere statelor să interpreteze uh, motivele de acordare a mm, statutului de refugiat pe bază de gen. Săptămâna trecută s-a marcat ziua de luptă împotriva violenței la adresa femeilor, dată fiind natura cererilor lor. Femeile au mai puține Uh, șanse să poată prezenta probe în uh, cererile lor de azil sau de statut de refugiat și credibilitatea lor este pusă la îndoială. Atunci când femeile au trecut prin situații de traumă, de multe ori uh, au rezerve în a um, povesti ce li s-a întâmplat și pot înțelege acest lucru. Multe ONG-uri și femei vorbesc despre uh, cultura neîncrederii din partea autorităților. Autoritățile nu reușesc să iau în seamă complexitatea uh, experiențelor traumatizante prin care au trecut aceste femei și uh, tind să le dea la o parte pe cele care nu au documentele necesare. Ar trebui ca personalul să fie mai bine uh, calificat. Comisia, în uh, baza agendei sale pe uh, baza migrației și ca răspuns la criza migrației, a dat câteva idei, și anum, printre care o listă comună de țări de origine sigure. Ori aici apar probleme mari în ceea ce privește situația uh, solicitantelor de azil în Uniunea Europeană. Nicio țară nu poate fi um, considerată drept sigură pentru femei, atâta timp cât violența la adresa femeilor este una pandemică la nivel mondial. Trebuie să facem o diferență clară între situația femeilor și cea a bărbaților în țările de origine. În ceea ce privește nevoile femeilor în cadrul procedurilor de azil, există o mare complexitate. În primul rând, în momentul depunerii cererii, femeile trebuie să aibă acces la consultanță juridică, însă de multe ori acestea sunt, uh, simt că sunt stigmatizate și atunci uh, nu pot avea încredere în avocați sau în consilieri juridici. Tocmai de aceea este imperativ ca femeile să poată căpăta această încredere de a-și uh, Uh, spune păsurile și traumele prin care au trecut. Există o, o serie de cazuri extrem de complicate și multe femei ajung în situația de a se reprezenta singure. Lipsa de asistență juridică reprezintă o problemă și în cazurile de reunificare familială reîntregire familială. Am multe astfel de cazuri în Regatul Unit. Am făcut multe recomandări în raportul meu, printre care dreptul de a cere un uh, interpret uh, și un interogator uh, femeie. Unul dintre um, domeniile asupra cărora m-am a opri cel mai mult sunt pri, uh, privește uh, condițiile de primire al acestor femei. Ar trebui să existe o formare specifică pe gen a personalului, mai ales pe violența sexuală, uh, traficul de carne vie și mutilațiile genitale. Apoi, instalațiile sanitare trebuie să fie separate pentru femei și bărbați Uh, femeile trebuie să aibă acces la îngrijiri pre- și postnatale. În raport, din raportul meu reiese clar că detenția nu trebuie folosită decât în ultimă instanță și că persoanele vulnerabile nu ar trebui plasate în detenție, mai ales în ceea ce privește femeile care au fost supuse violențelor uh, și de multe ori femeile cad pradă violenței odată ce au intrat în Uniunea Europeană, fie din partea partenerilor, fie câteodată din partea personalului care ar trebui să le îngrijească. Uh, Uniunea Europeană ar trebui să întreprindă urgent acțiuni în această direcție. În fine, permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre integrare. Refugiatele se confruntă cu câteva provocări specifice de integrare. Au de-a face cu discriminare cu un risc mai mare de excluziune socială, de violență și de sărăcie. Multe solicitante de azil trăiesc cu venituri uh, mult sub uh, nivel, mm, nivelul de trai, chiar și atunci când sunt uh, însărcinate sau au copii mici. Îngrijirile pentru copii sunt chei, sunt extrem de importante. Tocmai de aceea sugerez ca statele membre să folosească mai mult uh, fondurile de coeziune europene pe lângă uh, fondul pentru azil și migrație pentru a promova integrarea pe piața muncii a acestor femei. Trebuie permisă participarea uh, migrantelor în societatea noastră, iar acest lucru, de fapt, ar trebui să fie o prioritate. Acum ne concentrăm pe situația de urgență în Europa și în țările vecine, însă trebuie să planificăm încă de pe acum pentru a asigura o integrare de succes pe viitor acestor persoane. Statisticile sunt tulburătoare. Luna trecută au avut, a avut loc o creștere de 300% a atacurilor rasiste în Londra și multe dintre acestea au fost la adresa femeilor statele membre au obligația de a promova un mediu sigur pentru cei și cele care caută protecția internațională și să combată toate formele de discriminare. Milioane de persoane trec printr-o criză umanitară fără precedent. Răspunsul nostru la migrație și la situația refugiaților trebuie să reprezintă o combinație de măsuri Uh, care să îmbunătățească oamena, uh, viața acestor oameni și să aibă o abordare holistică. Uh, este aici vorba despre o uriașă preocupare, iar relațiile de egalitate între sexe devine cu atât mai preocupantă în acest context. presiunea asupra statelor europene în ceea ce privește tratarea refugiaților nu ar trebui să facă ca femeile și alte grupuri vulnerabile să nu beneficieze de protecția de care au nevoie și la care au dreptul. Sunt vremuri nesigure, însă în aceste vremuri apare și posibilitatea de a crea politici mai durabile care vor lucra mai bine pe viitor, vor funcționa mai bine pe viitor. Trebuie să fim mai rezistenți și să avem o gândire mai strategică pentru a le apăra pe aceste femei pe viitor. În niciun caz această chestiune nu va dispărea și cu atât mai mult, date fiind provocările demografice cu care ne confruntăm, trebuie să ne uh, să îi întâmpinăm cu brațele deschise pe refugiați și să subliniem contribuția pozitivă pe care o pot avea aceștia și mai ales acestea, femeile migrante, la viața noastră și a societăților noastre. În calitate de raportor, cred că avem posibilitatea acum să dăm o nouă uh, dimensiune politicii noastre în ceea ce privește azilul și migrația. Vă mulțumesc pentru atenție. Ďakujem veľmi pekne a uh, naozaj za veľmi dobrú správu. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, este un raport uh, foarte bun și complex care ne atrage atenția nu doar asupra ajutorului pe care trebuie să-l oferim acestor femei, ci și mai mult să ne asigurăm că și în statele membre nu uh, se permite o situație și o atmosferă de frică și de neacceptare, pentru că tocmai aceasta este principala problemă în statele membre. Și acum am să dau cuvântul experților uh, veniți din partea mai multor instituții. În primul rând, uh, doamna Andreea Van Kemen din partea UNHCR, care ne va spune uh, despre cum putem proteja femeile și fetele din uh, punctul de vedere al acestei organizații a Națiunilor Unite. Thank you, Madam Chair. Um, thank you for uh, the opportunity. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc pentru ocazia pe care ne oferiți um, ca UNHCR să prezinte um, poziția sa. Salutăm inițiativa doamnei uh, Hannibal și am citit acest raport cu mare interes. Susținem analiza făcută în ceea ce privește lacunele existente și, de asemenea, recomandările. Până la momentul acesta, în anul 2015, peste 880 de mii de persoane au ajuns în Europa pe mare, majoritatea fiind în uh, Grecia, 730 de mii și 141 de mii în Italia. Din aceștia, în jur de 34% sunt reprezentați de femei și copii. Pe lângă riscurile și abuzurile cu care se confruntă aceștia în călătoria dinainte dinainte de a ajunge în Europa, aceste persoane se confruntă cu probleme și atunci când ajung pe malul european. Acestea sunt principalele rute utilizate de refugiați și de migranți, după cum știți. Dar la ora actuală controlele crescute la frontieră și screeningul de naționalitate, după cum știți, se face în Serbia, Slovenia, Croația, în fosta Republică Iugoslava a Macedoniei, s-ar putea ca rutele să se schimbe. Între timp, persoanele care nu sunt siriene, afganeze sau din Irak rămân la graniță într-o situație uh, necunoscută la frontiera între Grecia și Macedonia și printre aceștia se află femei și copii. Este o situație cumplită pentru ei pentru că petrec nopți întregi în locuri care nu sunt deloc potrivite și în plus sunt nesigure. Unii dintre ei au fost returnați uh, cu ajutorul diverselor organizații, de asemenea a noastră, dar uh, sunt foarte mulți și oferta este limitată. Pur și simplu se pare că unele persoane dispar de la frontieră. Și cu toate acestea, tensiunile sunt în creștere între cei care rămân acolo. Am să vă arăt foarte pe scurt în acest tabel. Vedeți că în Grecia a existat un adevărat vârf în octombrie. La momentul acesta ajung mai puține persoane și asta s-ar putea datora și din cauza discuțiilor care au loc între UE și Turcia, dar și din cauza condițiilor meteorologice. Mai sunt și alți factori pe care îi analizăm la ora actuală prin interviuri. Naționalitățile, în primul rând sirieni, după aceea afganezi, pakistanezi și irachieni. Din punctul de vedere al naționalităților, situația este diferită, Eritrea, Nigeria, Somalia și Sudan. Femeile uh, nu sunt uh, vulnerabile în mod uh, necesar, dar cele care sunt Uh, pe drum și în special însoțite de membrii familiei sunt vulnerabile. Există și pericolul exploatării, al abuzului, al violenței sexuale. Există riscuri și în centrele de primire care sunt supraaglomerate în țările de tranzit, da, de tranzit sau în țările de destinație. Femeile sunt vulnerabile, uh, refugiații în general, la în stațiile de autobuz și la frontiere unde se opresc uh, practic mulți dintre ei pentru că uh, acolo condițiile nu sunt potrivite pentru a trăi. ACNUR-ul are uh, prezență la fața locului în statele membre și oferim ajutor femeilor și copiilor, inclusiv băieților, care au trebuit să uh, plătească de multe ori cu servicii sexuale contrabandiștilor pentru a supraviețui sau pentru a ajunge aici, uh, poate pentru că pur și simplu nu mai aveau bani pentru a-și plăti călătoria într-o, până într-o țară de destinație. Iată de ce ACNUR-ul și Comisia pentru Drepturile Femeii și uh, UNFPA au uh, condus o misiune comună în uh, Balcanii Occidentali și în Grecia și uh, vă vom vorbi despre aceasta peste câteva clipe, special doamna Jaili. Un alt element pe care l-am constatat în urma acestei crize este faptul că drepturile fetelor sunt încălcate nu doar în tabele de refugiați, ci și în Europa în țări de destinație. Avem date și serviciile noastre din țările de destinație ne arată că fetele sunt trimise de către părinți și că există astfel de uh, probleme în taberele de refugiați. Fetele ajung uh, cu, uh, sunt însoțite de familiari și aceasta pentru a fi căsătorite în Europa lucru care este îngrijorător și ar trebui analizat, pentru că e clar că uh, în multe țări vârsta uh, legală pentru a se căsători este uh, mai mică decât cea pe care o au, s-ar putea ca fetele să nu se poată căsători, deci ar trebui să vedem care este cel mai care este interesul copilului în acest caz, care să aibă prioritate. Separarea de familie este de asemenea un element uh, esențial în actuala criză. Aceasta se întâmplă la primire, în centre de primire, iar ACNUR și alte agenții care lucrează la fața locului uh, uh, oferă ajutor 24 de ore din 24, chiar și ajutor pentru familii în vederea reîntregirii familiei. O altă provocare fără precedent pentru ACNUR, care are o experiență bogată în acest domeniu, este faptul că multe persoane refuză să fie identificate, pentru că nu vor să fie uh, clasificate ca fiind vulnerabile. Este principala provocare pe care am constatat-o. Există femei singure, fete singure, care se mișcă, se deplasează fără niciun ajutor, uh, vorbesc singure cu contrabandiștii și există un risc ridicat de abuz în astfel de situații, pentru că persoanele sunt atât de hotărâte să meargă mai departe încât pur și simplu nu vor să fie identificate, nu caută protecție. Și aceasta este principala uh, problemă pe care am constatat-o toate agențiile uh, de ajutor umanitar care lucrăm. O altă chestiune despre care aș vrea să vorbesc și se vorbește și în raportul doamnei Honeywell este primirea. Trebuie să vedem ce se întâmplă în centrele de primire, pentru că multe dintre ele sunt uh, supraaglomerate și nu vorbesc doar aici de țările de primă primire, ci și în țările de destinație, unde femeile și familiile nu sunt uh, separate de bărbați, de exemplu de bărbații adulți, Articolul 18, sub aliniatul 9, arată că dacă există presiune asupra sistemului de primire, statele membre pot, pentru o perioadă scurtă de timp, să acopere doar nevoile de bază ale acestor refugiați. Însă problema e cum definim aceste nevoi de bază. E vorba doar uh, de apă, de îngrijiri medicale sau se includ aici și de o cazare uh, Uh, separată pentru femeile, de exemplu, care sunt singure sau uh, minorii neînsoțiți. Trecem la relocare. Decizia Consiliului arată că persoanele vulnerabile ar trebui să aibă prioritate. Problema este însă cum se poate pune în practică acest lucru, ținând cont de faptul că aceste persoane nu doresc să fie identificate ca fiind vulnerabile. În primul rând, e nevoie de o construire a încrederii pentru că aceste persoane să se deplaseze la centrele de primire care au fost stabilite. Însă problema cu aceste centre de primire este că uh, cererile sunt prea numeroase și uh, rezultatele nu sunt uh, neapărat pozitive. O altă precondiție pentru a ajunge la centrele de primire este nevoia de a asigura o primire adecvată. Este o chestiune sensibilă asupra care se lucrează, dar uh, care încă nu s-a rezolvat pe deplin. Doar ca să vă faceți o idee, din numărul de locuri care au fost făcute disponibile pe 23 noiembrie, 3216 locuri din 160.000 de locuri din acestea, 129 de persoane vor fi relocate și uh, 30 uh, din Grecia, ceea ce înseamnă un total de 159 de persoane. O altă problemă este cea a cotelor pentru statele membre. Unele sunt uh, destul de restrânse și e nevoie, deci, de o procesare foarte rapidă. Multe state membre au acceptat să relocheze uh, femei care au fost abuzate sexual sau copii, dar problema este dacă acestea într-adevăr vor selecta persoanele cu adevărat vulnerabile în acest uh, proces. Uh, screeningul în funcție de naționalitate care a fost menționat, el n-ar trebui trecut cu vederea, și anume dreptul femeilor care vin din alte țări unde există altfel de probleme, de exemplu, mutilarea genitală feminină, uh, căsătorii forțate și așa mai departe. Problema se pune și ce vom face cu persoanele care nu doresc să coopereze. Răspunsul care ar fi? Uh, detenția lor, restrângerea libertății de mișcare și, de asemenea, uh, problema relocării include și măsurile de protecție internațională care pot fi acordate. Foarte pe scurt acum, din punctul de vedere al recomandărilor. Femeile și fetele uh, care prezintă un risc uh, ridicat ar trebui să fie identificate cum trebuie la centre de primire, ar trebui să fie primite în mod adecvat, asigurând relocarea la aceste centre de primire, dar și la centre de primire de linia a doua. Ar trebui să țină cont de vârsta lor și Uh, de asemenea de criteriile pentru a fi acceptate la centrele de primire. De asemenea, uh, măsura detenției ar trebui să fie uh, un ultim recurs și măsuri necoercitive ar trebui să se aplice pentru femei însărcinate și în alte categorii de acest fel. Din punctul de vedere al uh, selectării în funcție de naționalitate, trebuie să se pestreze principiul uh, uh, non-refulării, de exemplu pentru cele care vin din țări unde există probleme și discriminări de natură sexuală. Trebuie să se facă interviuri adecvate pentru a se depista aceste lucruri. Victime ale traficului cu uh, ființe umane trebuie de asemenea identificate și să se vadă dacă e nevoie de protecție internațională, pentru că ar putea exista și astfel de cazuri de protecție internațională. Și am să închei aici uh, intervenția mea. E nevoie de noi mijloace juridice, așa cum spunea și doamna Hannibal, uh, inclusiv pentru femei, pentru a vedea ce facem cu transferurile umanitare uh, vize umanitare și așa mai departe, și să creștem cotele de realocare. Este important pentru statele membre dacă există un sistem de reglementare să se poată controla mai bine cine intră față de ce se întâmplă acum. Salutăm pe de altă parte inițiativa și uh, cerem comisiei să dezvolte un îndrumar în funcție de gen, pentru că trebuie să existe o armonizare față de felul în care sunt tratate femeile la nivelul UE din punctul de vedere al azilului. Am recomanda ca un astfel de îndrumar să țină cont și de problemele bărbaților sau ale băieților care ar putea avea probleme de discriminare pe natură de gen. Mulțumesc și înainte de a da cuvântul doamnei Reilly, vreau să spun bun venit uh, la două grupuri de invitați din uh, Suedia și Italia. Bun venit la noi, doamna Reilly, dumneavoastră sunteți de la Comisia de la Geneva pentru protecția femeilor refugiați. Vă rog. Good afternoon. Bună ziua. Rachel Riley, sunt uh, reprezentant uh, la Geneva pentru Comisia Refugiatelor. Suntem o asociație dedicată îmbunătățirea vieții femeilor, fetelor care sunt afectate de conflicte și uh, relocalizare. Publicăm, facem studii, publicăm rezultatele și uh, susținem schimbări. Lucrăm pe o serie de probleme, cum ar fi de la prevenție până la răspunsul în fața violenței bazate pe gen, accesul la sănătate reproductivă, nevoile adolescentelor, uh, persoane apatride și drepturile migranților. Eu locuiesc la Geneva, însă avem, însă în mod tradițional lucrăm foarte mult în Europa. În ultima săptămână din noiembrie am participat la o evaluare, o misiune de evaluare comună cu um, uh, personalul de la ICNUR uh, și știu că sunt aici colegi de la altul Comisariat pentru Refugiați ONU pentru a evalua situația um, refugiaților și refugiaților, refugiatelor, cum putem să îmbunătățim protecția pentru fete și femei. Am examinat situația din Grecia, Atena și două dintre insulele de destinație din Grecia, Chios și Samos, și de asemenea în Macedonia, fosta Republică Iugoslavă, unde am vizitat capitala Skopje, Gevgelia, la granița cu Grecia și Tavanovce la uh, granița cu Serbia. Așadar, după cum spunea doamna Hannibal și colega mea de la ICNUR, uh, ne confruntăm cu o criză a refugiaților fără precedent. Numărul de refugiați și de migranți de diverse naționalități care călătoresc foarte rapid printr-o serie de state Uh, schimbă statutul acestei crize care necesită o, un răspuns coordonat politic, juridic și umanitar, pentru că pe refugiații preocupă faptul că se închid granițele, ei se grăbesc din ce în ce mai mult spre nordul Europei și acest flux nu a încetinit odată cu venirea iernii. Pentru a vă da un exemplu, ni s-a spus de o femeie care este însărcinată de nouă luni și jumătate, intrase chiar în travaliu, însă doar atunci a putut o familia să o uh, oprească să meargă la spital atunci când a dat naștere copilului său în Grecia, însă în momentul în care a dat naștere a părăsit spitalul cu nou născutul și a continuat călătoria după cum a spus reprezentantul, reprezentanta IGNOR, în momentul în care se închid granițele, nu există alte planuri pentru a se asigura că refugiații, în special non-sirienii care sunt prinși în blocaje, uh, au acces la uh, asistență umanitară sigură. Încerc să mă coordonez cu imaginile. Așadar, premisa de la care pornim este că Comitetul Permanent Interagenție ISC, care coordonează asistența umanitară, tocmai a lansat noi orientări în legătură cu prevenția violenței bazate pe gen. Aceste orientări spun că ori tot personalul umanitar trebuie să presupună că violența bazată pe gen se întâmplă și afectează aceste populații. Trebuie să o trateze ca o problemă gravă și care periclitează viața și să acționeze, fie că există sau nu probe concrete. Acesta este mesajul și pentru dumneavoastră astăzi. Trebuie să presupunem că această violență are loc și că femeile și fetele sunt supuse violențelor, chiar dacă nu avem date concrete pentru a dovedi acest lucru. Trebuie să pornim de la această premisă foarte importantă. În misiunea noastră foarte scurtă de șapte zile am, ne-a confirmat că refugiatele și migrantele se confruntă cu riscuri extrem de mari în Europa și răspunsul actual de protecție al guvernelor, ONG-urilor și societății civile este extrem de nepotrivit. Am dat peste tot felul de forme de violență, relații sexuale tranzacționale, violență, violență familială, viol, hărțuire sexuală, um, violență fizică și traficare. Și acest lucru se întâmplă grupurilor celor mai vulnerabile, femei care călătoresc singure, femei care călătoresc uh, cu copii, femei însărcinate sau care alăptează, adolescente, copii neînsoțiți, fete cu copii tineri, cu copii mici și alte grupuri vulnerabile. O reacție tipică a echipei noastre era că ni se spunea că nu există cazuri de violență bazată pe gen, însă la câteva ore de a, ajunge, de a ajunge în Grecia, echipa noastră de experți a identificat o tânără femeie care, care călătorea singură spre Germania, fugea de persecuție politică în statul său de origine și în călătoria asta spre Grecia a fost uh, forțată să uh, întrețină relații sexuale, în primul rând pentru a uh, pentru susținere și în al doilea rând pentru a ajunge pe o barcă către Grecia Uh, dormea în sub cerul liber, fără niciun fel, fel de protecție și fără posibilitatea de a fi înregistrate. Nu primise niciun fel de ajutor. Com, concluziile noastre ne arată că, constatările noastre ne arată că, în ciuda cazurilor de violență pe care le-am identificat aproape imediat după ce am ajuns, nu am văzut niciun fel de program de prevenție a violenței bazate pe gen. Și condițiile din uh, taberele de tranzit, în special pe insulele grecești, nu, întreprind, uh, nu îndeplinesc standarde minime pentru prevenirea violenței de gen. De exemplu, într-un centru uh, foarte aglomerat nu existau toale, toalete separate pentru uh, bărbați și femei. O femeie irac- irachiană mi-a spus că nu se simte sigură atunci când merge la toaletă sau la duș. Și acest lucru ar fi un standard uh, minim să existe facilități Uh, toalete și facilități de spălare separate pentru bărbați și femei. Nu există niciun fel de program de prevenție, nu am găsit niciun fel de răspuns în momentul în care se semnalau violențele bazate pe gen. Acest lucru se datorează unei atitudini răspândite în, în cadrul actorilor umanitari că nu, se întâm- nu au loc violențe bazate pe gen și că aceste violențe nu contează pentru că uh, Există foarte puține cazuri raportate, deci există presupunerea că dacă nu se raportează aceste cazuri, atunci violența nu există. Uh, așadar, actorii umanitari uh, nu recunoșteau foarte repede acest fapt, nu puteau uh, să îndrume supraviețuitorii pentru tratament sau servicii și nu înființau aceste servicii atunci când ele nu există. Echipa noastră a vorbit cu o femeie care um, călătorea cu o fată care fusese încredințate unor uh, unui bărbat care le confiscate toate documentele și care o agresase fizic. Nu avusese acces la niciun fel de informații, consiliere sau servicii de susținere. Recomandările noastre cheie pentru a proteja mai bine femeile și fetele, este nevoie de coordonare mai bună. Nu doar între autoritățile naționale, dar și între state. Trebuie să existe o coordonare mai bună între ONG-urile naționale și internaționale. În momentul actual, majoritatea răspunsurilor uh, umanitare au loc uh, izolat și trebuie să existe o coordonare mai bună. Asta înseamnă transmiterea informațiilor la nivel transfrontalier. Deci dacă o femeie este violată în Grecia și are acces la un doctor în Grecia, informațiile despre acest caz trebuie să fie transmise mai departe de-a lungul călătoriei sale pentru a primi servicii de susținere prin statele pe care le tra- traversează. Este nevoie așadar de o mai bună cooperare transfrontalieră. Avem nevoie de personal format în această violență bazată pe gen. Avem nevoie de o colaborare mai bună cu uh, grupurile din societatea civilă și acces mai bun la uh, interpreți femei care să faciliteze uh, dialogul cu aceste femei. Așadar, este foarte important să fie formați experții de la fața locului. trebuie să ne asigurăm că există servicii corespunzătoare pentru femei. Asta înseamnă, datorită naturii acestei crize și faptului că oamenii călătoresc foarte rapid, uh, trebuie să se disemineze informații, să se asigure primul ajutor psihologic, să existe spații sigure pentru femei și fete în punctele de destinație și kituri uh, de profilaxie post-expunere pentru a avea acces la asemenea servicii în cazul în care persoanele nu pot să se oprească să meargă la spital. Așadar, acestea ar fi câteva dintre măsurile care pot fi întreprinse datorită naturii crizei. Aș dori să citez din aceste orientări care spun că dacă Eva nu acționăm în acest sens în legătură cu violența bazată pe gen, eșuăm în respectarea responsabilităților noastre de bază umanitare. Așadar, trebuie să începem să le ajutăm pe aceste femei și fete pentru că altfel ă, nu ne respectăm angajamentele umanitare. Sperăm, salutăm acest raport și proiectul de rezoluție, însă sper că unele dintre aceste recomandări specifice în legătură cu îmbunătățirea răspunsului către violența bazată pe gen și rezolvarea acestor crize poate să fie in, in, introdusă în acest proiect de rezoluție. Vă mulțumesc foarte mult și raportul acestei misiuni de evaluare va fi disponibil în uh, zilele următoare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează doamna Deborah Singer de la Asylum Aid eh, din Londra. very much for inviting me and um, Asylum Aid. Vă mulțumesc pentru invitația lansată mie și organizației mele Asylum Aid de a vă vorbi astăzi. Faptul că aceste, această comisie, Comisia FEM, s-a interesat atât de mult de chestiunea refugiatelor și asta nu de azi de ieri, ci de zeci de ani, ne încurajează mult. Salutăm raportul uh, doamnei Honeyball discutat astăzi Permiteți-mi să încep prin a vorbi despre un anumit aspect al, acest, al raportului doamnei Hannibal, și anume procedurile de uh, cerere de azil. Deci, uh, persoanele când ajung în uh, țara în care doresc să primească azil, trebuie să treacă prin un întreg proces. Există o serie de măsuri care ar trebui să ajute aceste persoane în timpul procesului de obținere a azilului voi încerca să vă explic care, este, care sunt motivele acestor um, proceduri. În primul rând, um, femeile au dreptul să uh, ceară un interpret femeie. Vă dați seama că este mult mai uh, ușor pentru o femeie să vorbească despre experiențe precum uh, violul, mutilările genitale, violența domestică, Uh, în fața unei uh, femei și prin intermediul unei interprete femei. Când s-a publicat raportul privind cererile de azil în funcție de gen în 2012, acesta a fost uh, redactat de mai multe ONG-uri europene și s-a ajuns la o analiză foarte serioasă a situației din 9 state membre am putut observa că la cerere uh, se poate pune la dispoziție un, o persoană care să facă interogatorul care, interogatoriul care să fie femeie, dar nu și neapărat o interpretă. <clears throat> Următoarea procedură este cea care vizează îngrijirile pentru copii în timpul procedurilor de screening și a interviurilor de azil autoritățile belgiene au pus la cale, au pus la dispoziție îngrijiri pentru copii în această perioadă și această măsură are deja 10 ani. Pentru că altfel femeile, dacă copiii sunt prezenți în sală, fie nu vor dori să-și uh, traumatizeze copiii cu um, experiența lor, <clears throat> fie vor tăinui anumite informații. Cea de-a treia procedură are de-a face cu formarea Um, obligatorie și extinsă pentru persoanele care uh, iau interviurile și precum și pentru interpreți în ceea ce privește uh, violența sexuală, trauma și memoria. Apoi, uh, informațiile în ceea ce privește întregul proces de acordare a azilului. Ați văzut poate că am poze la fiecare slide. În Regatul Unit avem o campanie uh, Uh, care vizează decalajul dintre măsurile de protecție. Unul dintre um, voluntarii care lucrează alături de noi uh, este artist și s-a uh, implicat uh, vizual și estetic vorbind în toate campaniile noastre. Aceste proceduri n-au fost uh, inventate așa din pământ, din iarbă verde. Uh, toate acestea reiesc din trei protocoale internaționale. În primul rând, protocolul internațional pentru documentarea și investigarea violenței sexuale în situații de conflict. Angelina Jolie și William Hague au organizat un summit în vara trecută la Londra pe această chestiune. Noi ni se pare ironic faptul că măsurile din acest apel să fie pusă la dispoziția unei femei uh, victimă uh, a violurilor din uh, Republica Democratică Congo, Somalia sau așa mai departe, dar nu și din femeilor care vin dintr-o țară care nu se află în conflict. Apoi, precum știți, directiva care tocmai aici a intrat în vigoare, Uh, care a intrat în vigoare acum trei ani de zile, care stabilește normele minime pentru drepturile, sprijinul și protecția victimelor infracțiunilor și crimei și care vizează și pe cei pe, pe refugiați. În fine, um, Convenția Națiunilor Unite pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare la adresa femeilor. Toate aceste documente se regăsesc și în raportul doamnei Hannibal, la pagina 9 mai precis. În aceste protocoale, deci există un temei juridic internațional, însă, în aceste, în, însă aceste protocoale sunt trecute cu vederea în, din procesul de cerere de azil din Europa. De ce sunt atât de importante aceste măsuri? Ei bine, rațiunea se regăsește în raportul despre care vă vorbeam, și anume Credibilitatea este um, motivul principal pentru care li se uh, refuză statutul de azilant acestor femei. Deci pur și simplu pentru că povestea lor nu este crezută. Chestiunea credibilității apare și în raportul european publicat. A fost discutat și în raportul înaltului comisariat al ONU pentru refugiați în ceea ce privește evaluarea credibilității și problemele pe care le ridică această chestiune. Noi la Asylum Aid am uh, um, văzut că atunci când li se refuză statutul de azil femeilor, acest lucru se întâmplă întotdeauna pentru că nu au fost crezute. Dar apoi în faza de apel au fost crezute. De asemenea, dacă ești femeie, Uh, refuzul va fi reconsiderat în apel mai mult decât în cazul bărbaților. Există uh, o carte, um, genul în dreptul refugiaților, precum și în manualul um, de formare european în ceea ce privește uh, evaluarea credibilității pe care doamna Hannibal vi le va pune la dispoziție. Există trei factori strâns legați în ceea ce privește um, această problemă a credibilității. În primul rând, uh, dovada. De multe ori, standardele dovezii sunt interpretate mult prea riguros și deci acest lucru se datorează de cele mai multe ori faptului că femeile nu au întotdeauna sau destul de rar documente care să le uh, sprijine. Dacă sunt activiste, atunci pot avea uh, o carte de membru sau uh, dacă sunt activiști pot avea um, o carte de membru într-un ONG sau fotografii de la uh, manifestații și așa mai departe. Însă pentru femei lucrurile stau altfel, pentru că ele se implică altfel. Și de aceea uh, dovezile sunt și mai greu de obținut. Nici nu obții vreun certificat de victimă de violențe. Și dată fiind problema traumei, care afectează de cele mai multe ori memoria, precum și rușinea pe care o resimt aceste femei, Mărturiile lor sunt adesea incoerente, inconsecvente, au fel și fel de lipsuri și de lacune și a, acești trei factori care se strâng la oaltă ă, constituie un obstacol adesea insurmontabil în fața cererii de azil pe care le o înaintează femeile. Um, femeile ar trebui să aibă o evaluare a credibilității adecvată. Măsurile despre care am vorbit, toate protocoalele care se regăsesc în raportul doamnei Hannibal, ar trebui să se regăsească și într-o uh, rezoluție a Parlamentului European, pentru că aceste măsuri le-ar ajuta pe femei să uh, depășească această problemă a evaluării credibilității și această evaluare să fie una consecventă și completă. Aceste măsuri vor permite armonizarea normelor la nivel european, care știți bine reprezintă un domeniu vulnerabil actualmente, însă aceste măsuri ar putea ar duce la un îndrumar european, așa cum recomanda și doamna Hannibal ar fi, este extrem de important ca femeile să aibă parte de o evaluare corectă, astfel încât și hotărârea în ceea ce privește cererea lor de azil să fie una corectă. Această evaluare a credibilității adecvată este esențială pentru acele femei care vin să caute uh, respectarea drepturilor uh, omului aici, pe teritoriul european. Vă mulțumesc! N-am Permiteți-mi acum să vă prezint pe cea de-a patra invitată a noastră astăzi, doamna Cristina Mercansiesio, uh, președinte al Iala Trapan din Malmo, Suedia, care ne va vorbi despre uh, integrarea prin intermediul întreprinderilor sociale. thank you very much for inviting. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o deosebită plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici, pentru că proiectul uh, companiei sociale a început practic cu finanțare din partea Fondului Social European. la Trapan lucrează în vederea integrării tocmai prin aceste uh, firme sociale. E vorba de cooperarea între femei și este vorba de o organizație care este condusă de o ONG caracterizată de participare și responsabilizare. Oamenii și beneficiile sociale sunt mai importante pentru noi decât profitul. Iala Trapan uh, a a reușit să aducă în jur de 8 milioane de coroane suedeze de când a început activitatea sa pentru stat, pentru municipalitățile regionale, deci în ultimii patru ani. În Rosengard există o nevoie pentru femeile care se simt bine și care doresc să câștige bani și care au nevoie de noi locuri de muncă care să nu fie conduse doar de profit, ci să ofere o marjă de participare, de angajament și de muncă comunitară în cadrul democrației. Grupul țintă al Iala Trapan este următorul. În primul rând, femeile care au reședința la Rosengard, în Malmo, unde există foarte mulți imigranți și șomeri. E vorba de femei care nu au experiență uh, profesională sau nu dispun de training, atât din Suedia cât și din alte țări uh, de unde provin, care nu um, cunosc bine limba suedeză și care se află în afara pieței muncii. Sunt persoane care au locuit în Suedia de mult timp și care recurg la concediu medical uh, mult frecvent. Noi uh, lucrăm cu programe de cooperare în educație. Participăm în procesul democratic și în munca de cooperare. De asemenea, lucrăm cu asociațiile non-profit. Interacționăm cu actorii din uh, împrejurim, din vecinătate, oferim cursuri de suedeză și mai multe cursuri specializate. Care sunt rezultatele pozitive ale acestei activități. Iată, după un an am văzut că atunci când veneau femeile la început uh, cu o autostimă foarte scăzută, lucrurile s-au schimbat și acum uh, sunt foarte mândre de ceea ce fac. Uh, de când se aflau în Suedia, erau dependente de ajutoare sociale și acum câștigă propriul lor venit. Înainte recurgeau la concediu medical, acum uh, o fac doar pe perioade foarte scurte. Erau dependente de uh, tratamente medicale, iar acum utilizarea medicamentelor a scăzut. Aveau uh, puține relații sociale, acum numărul lor este ridicat și divers. Deci s-a trecut de la boală la sănătate. Puteți vedea în stânga pe Mohamed Yunes, uh, câștigătorul premiului Nobel, care ne-a vizitat. Munca sa uh, este la nivelul social și tocmai de aceea l-am menționat aici. Alte rezultate pozitive pe care le-am înregistrat. Aceste persoane au trecut de la anonimat la o prezență în viața publică. Niciuna dintre ele nu votase în trecut în alegerile politice. În ziua de astăzi toate o votează pentru că consideră că merită să o facă. Și elementul poate cel mai important. Ele aveau o poziție foarte vulnerabilă acasă la ele și acum dau exemplu pentru copiilor. Singurătatea, de asemenea, s-a transformat în muncă comunitară, um, lipsa de putere uh, a trecut acum la o implicare mai mare la nivelul deciziilor, pentru că știm acum că împreună putem hotărâ. Înainte se aflau uh, doar la nivelul Rosengard, acum s-au dus mai departe, unele dintre ele s-au dus chiar la Istanbul pentru prima oară singure, fără să fie însoțite de copii sau de bărbați. De asemenea, s-a trecut de la senzația de lipsă de valoare la senzația de a fi necesar și de a schimba ceva. Iată și uh, partea comercială pe care o avem la Iala Trapans. Avem uh, uh, cafenele, catering, uh, servicii de prânz, uh, Uh, de asemenea servicii de curățenie și avem și un studio, vizite de studiu zilnice, educație și vizite uh, ghidate. Am scris uh, două cărți Primul este Drumul spre Iala, o carte scrisă de aceste femei în calitate de refugiate și cealaltă carte este Iala Trapan, așa am făcut-o. Deci este un adevărat manual care poate fi folosit de oricine. Iată care este structura noastră. Avem mai multe filiale, să zicem așa, cu mai mulți angajați, când am început eram 8, dintre care 6 lucrau doar uh, cu 25% de normă. Iată, la 5 ani după uh, aceste începuturi suntem 29 la număr și uh, majoritatea lucrăm cu normă de plină sau 75%. La fiecare din aceste filiale avem uh, um, bursieri și avem acorduri cu serviciile de ocupare publice, pentru că aceste persoane sunt uh, cele care se ocupă cel mai bine de noi veniți, pentru că au trecut deja prin acest proces înainte și au experiență personală. La studio, uh, orientarea noastră este aceea de reciclare avem uh, mulți antreprenori uh, privați uh, care participă, avem clienți importanți, avem acorduri unice cu mari companii din Suedia. După 5 ani de activitate ne-am mutat pentru a treia oară pentru că studioul nu mai era încăpător, am nevoie de mai mult spațiu. La bucătărie oferim servicii de uh, catering, prânz, Lucrăm cu mai multe organizații Uh, pentru serviciile de curățenie, curățenie de birouri, de exemplu, avem în jur de 10 clienți și tot ce vă prezint astăzi sunt lucruri pe care le-am făcut împreună. Încercăm să dezvoltăm mai multe proiecte unul dintre ele ar fi IALAS drumul spre muncă, care se face în cooperare cu autoritățile municipale de la Malmo și cu serviciile de ocupare publică. Avem 40 de femei cărora li se oferă cursuri anual pe lângă ambasadorii noștri de la IALA. Avem de asemenea un alt uh, proiect finanțat de Fondul Social European, proiectul ambasadorilor IALAS, și un alt uh, proiect, mai multă uh, Iala în Schiona, care se află în sudul țării. Acestea se fac alături de organizația de la Malmo și Fondul de Investiții Sociale din regiunea Schione. Avem deja o prezență în mai multe uh, orașe din Suedia. Cartea Iala, așa am făcut-o, este despre 60 de comunități uh, diferite care se confruntă cu aceleași provocări indiferent de locul în care se află. În încheiere aș vrea să vă spun că uh, proiectul nostru a fost unul de succes pentru că ne-am centrat pe punctele în comun, în ciuda diferențelor uh, etnice, culturale sau a diferențelor economice. Ne-am centrat de asemenea pe resursele de care dispuneau femeile. Nu am forțat niciodată femeile să schimbe ceva, dar le-am oferit instrumentele și oportunitățile să o facă. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. I'm sure you'll agree that uh, the Mulțumesc. Uh, cred că sunteți de acord uh, că prezentările invitațiilor noștri de astăzi au fost foarte interesante pentru că au adus și idei noi în această dezbatere. Înainte de a trece mai departe, vreau să o rog pe doamna Chianghe să spună câteva cuvinte, pentru că este raportor pentru aviz la acest uh, raport. Vă rog. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru această invitație este pentru mine o adevărată plăcere și onoare să fiu prezentă astăzi aici. Și am ascultat cu atenție intervențiile experților și nu am să mă exprim în nume propriu, ci aș vrea să Uh, fiu purtător de cuvânt al celor auzite în raportul din proprie inițiativă de la Comisia LIBE, unde sunt uh, co-raportor. Este vorba de un raport cu titlul Situația din Mediterană, nevoia de o abordare globală față de fenomenul migrației. Probabil că înțelegeți cât de importantă este prezența mea de aici um, astăzi pentru a ține cont de comentariile dumneavoastră și pentru a introduce aceste elemente în munca noastră aici la Parlament. Tema dezbătută astăzi uh, este o temă foarte interesantă din punct de vedere personal, dincolo de calitatea mea de eurodeputat aici la Parlamentul European. Încă uh, din trecut uh, am avut mai multe intervenții pe această tematică și făceam referință și la protocolul de la Makuto. Este vorba de un protocol care reprezintă o adevărată cartă a drepturilor omului fundamentale și a demnității pentru femeile africane, care promovează eliminarea tuturor felurilor de discriminări. Este o cartă de drepturi care este esențială pentru că femeile de pe continentul african sunt cele care au promovat-o, au elaborat-o ținând cont de propriile lor nevoi și au transformat-o într-un document pe care l-a promovat Uniunea Africană. Din păcate, însă textul a fost semnat de 15 țări și ratificat de 28, deci în total 54 de țări mai avem încă multe de făcut în acest sens și raportul doamnei Hannibal descrie foarte bine situația în care se află sute de mii de femei și fete care uh, sunt în căutare de protecție internațională în statele membre. Elementele uh, de pornire ale acestui raport uh, pleacă de la ideea că toată lumea trebuie să lucreze împreună și că femeile au nevoie de un nivel de protecție diferit față de cel oferit bărbaților. Și acest lucru se poate observa în orice sector de activitate. Majoritatea femeilor fug nu înspre est, și uh, dincolo. De fapt, ele sunt oprite pe drum mult mai devreme pentru că înainte de a ajunge la destinație uh, sunt oprite de diverse abuzuri uh, și situații abuzive pe drum. De multe ori, azilul nu înseamnă neapărat salvare, pentru că discriminarea pe motive de gen continuă și în țara de primire, nu doar în țările de tranzit sau pe drum. Așa că femeile suferă încă din prima clipă de la plecarea din țara lor de origine și până când ajung în țara de destinație. Sistemul de azil a fost uh, realizat dintr-un punct de vedere masculin și tocmai de aceea cred că trebuie lăsat deoparte. Cred că a sosit momentul să uh, dăm uh, lucrurile pe dos și să răsturnăm situația în ceea ce privește migrația și azilul trebuie să se țină cont de dimensiunea de gen în acest domeniu. Au existat dificultăți uh, cu care s-au confruntat uh, femeile atunci când era vorba de a-și face auzită vocea și de-a dreptul umilitor, pentru că o femeie care a fost victimă, în plus, îi se cere să aducă dovezi. Uh, și din această cauză ar putea să cadă și mai jos. De aceea e nevoie de, uh, nu doar de serviciile de bază, ci și de asistență psihologică și să se elimine orice fel de formă de detenție pentru femeile însărcinate, pentru femeile care au fost uh, victime și așa mai departe. În cadrul diverselor proceduri trebuie să se garanteze și prezența unei femei în procedurile de asistență, iar în cadrul uh, adaptării și al integrării, de asemenea prezența unei femei pentru a avea un acces mai uh, ușor pe piața muncii. Comentariile dumneavoastră au fost uh, esențiale pentru că am înțeles uh, cât de important este acest proces pentru integrarea pe piața muncii. Dumneavoastră ați prezentat un alt concept important în proiectul de raport al doamnei Hannibal, și anume că cei care fug uh, din calea conflictelor și a persecuțiilor au nevoie de prezența unor instanțe sigure. Este un principiu pe care l-am introdus în mod foarte clar în propriul nostru raport din proprie inițiativă. Și acum uh, un ultim uh, comentariu. Tocmai m-am întors din Burkina Faso unde m-am deplasat în calitate de uh, șef uh, a misiunii de observare uh, a alegerilor și aceasta pentru a urmări alegerile din partea Uniunii Europene. Și am constatat acolo cât de hotărâte sunt femeile, care este contribuția lor, care este participarea la nivelul societății civile, uh, și uh, ceea ce lipsește, din păcate, și anume o slabă participare în viața politică. Faptul că aceste femei uh, nu au posibilitatea să ajungă la anumite posturi, de exemplu, nu pot să candideze pentru președinție, uh, face ca femeile să aibă șanse reduse de a ajunge în posturi importante sau de a obține o recunoaștere a muncilor. În echipa de jurnaliști cu care ne-am deplasat exista o persoană care se ocupa de temele de gen și ne-a oferit această posibilitate de a intra în detalii. Emanciparea femeii trece și prin participarea deplină a ei în viața democratică a tuturor instituțiilor. Iată de ce este importantă dezbaterea de astăzi și vreau să mulțumesc din nou colegii noastre pentru raportul redactat. Un raport care este foarte important și voi aduce în fața comisiei mele contribuțiile pe care le-ați adus astăzi aici. Vă mulțumesc! Oh, thank you very much for that. Vă mulțumesc foarte mult! Vom trece acum la intervențiile din partea raportorilor din umbră. Începem cu doamna Corața Pilt. Mulțumesc foarte mult. O reprezint aici pe doamna Barbara Matera, care nu poate fi prezentă și care este raportor din umbră, însă foarte rapid înainte de a începe, m-am bucurat foarte mult să le ascult pe expertele invitate și Vă mulțumesc că v-ați adus punctele de vedere aici în uh, Parlamentul European și vă mulțumesc pentru munca pe care o faceți la ONU și la ONG-uri pentru a le susține pe femei. Am văzut acest lucru pe teren și, bineînțeles, uh, mulțumim Cristinei care vine uh, din Suedia. Eu am vizitat ea la Trapan Ați fost foarte generoasă. Rosengord a fost, eh, din păcate, stigmatizat ca, stigmatizată ca o zonă foarte dificil de integrat pentru ca acces la piața muncii, muncii pentru refugiați și migranți și dumneavoastră sunteți eh, acolo și ne arătați cum se poate ajunge la un succes, cum o zonă marginalizată poate să devină un exemplu pentru că este un exemplu foarte bun de capacitare a femeilor. Sper că vom putea să utilizăm acest exemplu în uh, munca noastră în Parlamentul European. Uh, acum, ceea ce dorea să vă spună colega mea. Vă mulțumesc foarte, mulțumim foarte bun doamnei Hannibal pentru raportul său foarte bun. Bineînțeles că problema integrării și a unei abordări care se ține cont de gen în ceea ce privește refugiații și solicitanții de azil este extrem de importantă pentru că violența bazată pe gen este, din păcate, o problemă care afectează în particular femeile și fetele, dar și exploatarea sexuală legată de violență și mutilarea genitală, care reprezintă în continuare o problemă majoră. Există de asemenea necesitatea de a lupta împotriva traficului de ființe umane pentru că statisticile ne arată că traficul are loc pentru exploatare sexuală. Toate statele membre trebuie să semneze Convenția de la Istanbul împotriva violenței contra femeilor pentru a avea mai multe date în legătură cu migranții și solicitații de azil. Colega mea consideră însă că unele probleme sunt mai degrabă de competența Comisiei Libe în ceea ce privește azilul și care țin de subsidiaritate. În special aliniatul 7 pe care l-ați menționat la acolo se vorbește de faptul că lista statelor sigure nu afectează în niciun fel faptul că legislația comunitară privește evaluarea individuală. Deci chiar dacă vii dintr-un stat sigur, ai dreptul de a solicita azilul, ai dreptul la nereturnare și trebuie să existe o evaluare umanitară deci, interpretarea nu trebuie să fie să existe liste separate pentru bărbați și femei. Cred că o asemenea idee ar fi greu de implementat. Colega mea consideră de asemenea că există în pachetul pentru asil prevederi pentru persoane vulnerabile, victimele torturii, ale mutilării genitale, ale violului, și altor violențe bazate pe gen și pachetul pentru azil spune foarte clar că trebuie să se țină cont de aceste aspecte. Alineatul 10 uh, menționează că uh, inter, interviurile și interpreții trebuie să fie um, făcute în prezența femeilor, însă nu consideră că este nevoie de formare suplimentară obligatorie pentru că pachetul pentru azil deja prevede asemenea formări. La aliniatul 9, colega mea susține transparența și adunarea de date, însă consideră că este foarte dificil în momentul actual ca statele membre să introducă statistice specifice legate de deciziile pozitive legate de femei. Practicile diferă în statele membre în ceea ce privește facilitățile de detenție. Eh, peste tot în text apar facilități de detenție, acest termen. Mă întreb dacă nu cumva amestecăm lucrurile cu centrele de primire, centrele pentru migranți, care sunt diferite de uh, facilitățile de detenție. Unele facilități sunt de detenție, dar altele nu. Altele centre sunt centre de primire la aliniatul 14, accesul la presă uh, este un lucru important, dar ține de Comisia Libei, la, la fel la aliniatul 15, procedurile de azil, în momentul detenției, uh, în paragraful 18 în legătură cu reîntregirea familială. Uh, colega mea consideră că mm, Comisia FAM trebuie să pune accentul pe probleme care sunt bazate pe gen și care nu chestionează întregul pachet uh, pentru azil. Pot să vorbesc acum în numele meu personal sau veți uh, reveni ulterior? Ascultăm intervențiile raportorilor din umbră. Vă mulțumesc. Uh, Marin Porc din partea GUE. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc expertelor invitate care mi-au dat multe idei ca raportor din umbră pentru grupul GUE și mulțumesc foarte mult doamnei Hannibal pentru proiectul de raport care este excelent și punctul de plecare este pachetul de azil care însă nu funcționează pentru femei și de aceea este foarte important ca comisia noastră să Uh, redacteze un raport cu recomandări specifice pentru a formula mai bine lucrurile, pentru a susține într-adevăr femeile. Unii ar spune că pachetul pentru azil nu funcționează pur și simplu, dar asta este altă problemă. Voi trece la limba suedeză acum, așadar cei care nu înțelegeți această limbă puteți să vă puneți căștile. Mie mi se pare important că ceea ce au menționat expertele, dar și ceea ce ați menționat dumneavoastră să fie implementat. Aceste femei au nevoie de protecție, nu există modalități juridice sigure pentru a solicita azil în Uniunea Europeană. În momentul de față există anumite rute pentru tineri în plină forță care nu uh, au copii. Uh, Uh, și care sunt în general bărbați și femeile de obicei trebuie să rămână să îngrijească copiii. Așadar trebuie să avem proceduri specifice în acest sens. De asemenea se aplică și altor categorii de persoane. Experții, expertele au menționat situația refugiaților și ruta prin Balcanii Occidentali în delegația noastră am, ne-am deplasat acolo și am uh, auzit aceleași povești pe care le-ați uh, auzit și dumneavoastră, însă avem nevoie de măsuri speciale pentru a proteja oamenii de violență bazată pe gen. Și am auzit exact aceleași lucruri, unele femei ne-au au dat naștere și în ziua următoare deja și-au continuat drumul. Uh, sunt situații îngrozitoare și violența bazată pe gen este o realitate Trebuie să ne asigurăm că uh, vor exista recomandări pentru a împiedica. În ceea ce privește recunoașterea necesității de protecție uh, pentru femei, uh, este o problemă constantă, pentru că deseori femeile nu reușesc să aibă un caz Um, coerent și rata de recunoaștere nu este una credibilă. În plus, atunci când se vorbește despre traficare, femeile care sunt victime ale traficului de ființe umane sunt deseori trimise înapoi. În Italia, 31 de femei din Nigeria au fost retrimise înapoi acasă. Nu se poate întâmpla acest lucru. Avem legislație, însă aceasta nu este aplicată corect. Bineînțeles că susținem ideea de a avea orientări comunitare, susținem majoritatea aspectelor din raportul Hannibal, vom veni cu sugestii de îmbunătățiri, însă în ceea ce privește aspectul de integrare, mi se pare foarte important eh, să auzim despre exemple cum ar fi Iada Trapan, Există mult, o serie de proiecte în multe state membre și avem modele uh, în loc să uh, apelăm la antreprenori privați care să uh, se interesează doar, pe care interesează doar profitul și care vor să profite de pe urma statului, vrem să-i includem pe oameni în întregul proces. Așadar, cu informațiile primite de la experți, eh, raportul nostru va fi unul foarte bun. Și avem nevoie de un raport bun pentru că avem nevoie de o perspectivă de gen în legătură cu aceste probleme. Vă mulțumesc. Urmează domnul Sebastian din partea ferzilor. Vă mulțumesc, doamna Hanipol, pentru munca dumneavoastră pe acest raport și pentru ocazia pe care ne-ați dat-o cu această audiere. Colegul meu, Ernesto Urtasun, nu am putut fi prezent, el tocmai a devenit tată și ne-am dat seama cât de greu este să uh, împaci viața de părinte cu viața de eurodeputat. Însă, bineînțeles că îl interesează foarte mult subiectul pe care îl discutăm. Cred că trebuie să fie foarte clar că, cu toate că discutăm despre un sistem comun de azil european, acest sistem nu este funcțional în momentul actual. S-au ridicat bariere, s-au oprit, s-a oprit accesul persoanelor care doresc să intre și să solicite azil. În momentul actual obligăm aceste persoane, după cum uh, a spus colega noastră, obligăm aceste persoane să meargă pe anumite rute ilegale care le aruncă în mâinile traficanților și uh, solicitanții de azil devin uh, persoane ilegale, cu toate că nicio persoană nu poate să aibă statutul de persoană ilegală. Și Uniunea Europeană este responsabilă pentru acest lucru, pentru, pentru că nu a pus bazele unor căi legale de solicitare azilului și de intrare. Și apare și un efect de bumerang, pentru că populația europeană vede în refugiați uh, Uh, o persoană ilegală, un imigrant ilegal care este un fel de adversar și încep să apară aceast, aceste mesaje de, care incită la ură uh, împotriva acestor oameni care de fapt încearcă doar să-și salveze viețile. O felicităm pe doamna raportor pentru că acest uh, proiect de raport este curajos și foarte clar uh, cu ceea ce am auzit de la cele patru experte, cred că am, vom putea să îmbunătățim raportul cu acele date foarte importante. Este vorba de un proiect de raport în care, în ciuda lipsei de date pe care le uh, avem în legătură cu aceste situații, pentru că, după cum s-a spus, uh, cazurile de violență bazate pe gen nu sunt uh, denunțate deseori, uh, această lipsă de date provine și din, part, din cauza că persoanele de la frontiere și la centrele de, centrele de primire nu sunt formate pentru a recunoaște violența bazată pe gen. Și de asemenea aș dori să vorbesc în legătură cu lista statelor sigure. Europa întoarce în state nesigure multe persoane care încearcă să solicite azil și refugiu Eh, multe din aceste persoane nici măcar, măcar nu sunt ascultate, vă spun ceea ce se întâmplă la frontiera spaniolă din eh, Ceuta și Melilla, unde se fac returnări la cald, eh, când unele persoane sunt returnate în Maroc, un stat unde violența de gen nu este recunoscută și unde violența familiană nu este un delict și nu există legislație care să protejeze femeile. Așadar, Europa întoarce în acest stat persoane fără măcar să le noteze numele. Așadar, este o situație total inacceptabilă. După cum a spus doamna Hannibal, trebuie să menționăm foarte clar în raport că uh, nu putem să returnăm niciun solicitant de azil către niciun stat unde nu se recunoaște în mod clar egalitatea femeilor și unde nu există o legislație specifică împotriva violenței de gen. Trebuie să evităm și să condamnăm și să denunțăm orice deportare, după cum a menționat colega mea Bjork, Uh, spre orice stat de acest gen. Știm că femeile sunt returnate către state de unde au fost uh, utilizate în traficul de persoane și asta o face chiar Uniunea Europeană. Și aș dori ca acest raport să denunțe acest lucru și să interzică asemenea returnări. Uh, mulțumesc tuturor expertelor și uh, o felicit pe doamna Hannibal care lucrează foarte intens pe această temă care ne preocupă pe toți. Vă mulțumesc și ultima interparte a raportorilor din umbră, doamna Iuto. Vă mulțumesc foarte pe scurt. Uh, Mm, colegii mei deja au spus o mare parte din lucrurile pe care vroiam să le spun. În acest raport, pentru noi, elementul cel mai important uh, reprezintă accesul sigur al acestor femei către Uniunea Europeană. Se vorbește mult în și delegația noastră a subliniat acest lucru, la fel Comisia Libe, și considerăm că este singura soluție pentru a garanta respectarea drepturilor omului pentru cei care fug de situații de tortură și de risc atunci când viața lor este în pericol. Este o datorie ca Uniunea Europeană să garanteze accesul sigur al acestor persoane. și a sublinea un aspect aici, un lucru uh, de care nu s-a ținut foarte mult uh, cont în acest discurs al integrării. Mă refer la ceea ce a spus doamna Mary Hannibal în prezentarea sa. După atentatele de la Paris a apărut o creșterea intoleranței, în special în ceea ce privește femeilor care poartă vălul. O creștere a acestei intoleranțe de 35%, dar de ce? Femeile sunt mult mai vulnerabile comparabil cu bărbații, femeile sunt uh, ușor de recunoscut, sunt îmbrăcate diferit. Aici deja apare un element de discriminare. Așadar, ar trebui să facilităm integrarea. Uh, problemele prin care au tre- a trecut Europa și prin care trece Europa acum um, provin din această lipsă de integrare, pentru că deseori refugiatele refugiatelor, li, so, li se solicită să treacă la cutumele occidentale, la haine occidentale, lucru care reprezintă un obstacol pentru însoțitorilor care sunt de aceeași etnie, eu cred că aceste persoane trebuie să fie însoțite pe calea integrării și deci există foarte multe femei care trec prin aceast, acest tip de intoleranță, care sunt supuse intoleranței, sunt uh, pași mici care favorizează integrarea, nu trebuie cerut totul dintr-o dată, nu este vorba aici de abandonarea cutumelor, uh, ci pur și simplu să le dăm libertatea de a alege. În anturajul lor, ele nu au posibilitatea de a alege, dar noi trebuie să le o dăm. Vă mulțumesc. Acestea au fost intervențiile raportorilor din umbră. Înainte de a începe următoarea rundă, aș dori să mă refer la această, acest aspect de integrare vestimentară. Este vorba de persoanele care vin care, care fugiați și integrarea care înseamnă să își găsească un loc de muncă, să um, facă parte din societate dacă vor să rămână în viitor. Există uh, o, o mare toleranță pentru vestimentație și nu, nu cred că vestimentația femeilor duce la o violență crescută de gen. Eu aș spune că toleranța în legătură cu vestimentația este un drept fundamental. Aș trece acum la restul vorbitorilor. Doamna Corața Bild, urmați. Vă mulțumesc și eu vreau să vă felicit pentru acest raport excelent. În legătură cu chestiunile abordate de invitatele noastre, eu aș avea o întrebare. Femeile care nasc și apoi pleacă mai departe, pentru că altfel au impresia că vor rata șansa de a ajunge unde doresc în Europa. Ei bine, eu v-aș întreba pe dumneavoastră ce credeți că trebuie făcut, pentru că nu vrem să fie deținute femeile, cu atât mai puțin femeile însărcinate sau cele care sau lăuzele. Nu putem să ne împotrivim nici voinței unei femei care vrea din răzputeri să ajungă în Germania sau mai știu eu unde în Europa. Aș vrea să-mi dați niște răspunsuri, pentru că ați spus că una dintre crizele imediate în ceea ce privește situația refugiatelor are nevoie de acțiuni urgente pe măsură ce ne apropiem de iarnă. Multe dintre noi am avut copii și doar gândul la o astfel de situație ne, ne îngrozește. Apoi aș vrea să subliniez problema fetelor. Fetele sunt cele mai vulnerabile. Vorbim despre trafic de carne vie, exploatare sexuală, prostituție, abuz sexual, uh, genita, uh, mutilări genitale, care, din punctul meu de vedere, ar trebui să constituie un motiv pentru acordarea azilului. Ei bine, din uh, cauza tuturor acestor elemente ar trebui să acordăm o atenție specială fetelor. Ați vorbit despre trafic, traficul de persoane. Există o directivă privind traficul la nivel european care pur și simplu trebuie pusă în aplicare. Statele membre nu și asumă răspunderea. și uh, elementul impunității nu face decât să fie transmis mai departe și mai departe. Relocarea este calea. Ei bine, în Turcia vorbim doar de câteva mii de persoane care au fost relocate. Ori aceasta e o cale mult mai sigură și legală pentru a, oameni de a ajunge în Europa, dar pentru femei și fete uh, aceasta este calea de a evita toate aceste violențe ale căror uh, victime cad ele. Este extrem de important să protejăm copiii și în uh, pachetul privind azilul se specifică clar că uh, copiii nu trebuie deținuți, dar fetele nu trebuie să fie deținute. E, a, e, copiii sunt copii înainte de a fi refugiați sau ă, azilanți sau mai știu eu ce, copii înainte de toate. În fine, în ceea ce privește integrarea și accesul la școli, educația, îngrijirile de sănătate, am vizitat Lampedusa ca șef al delegației LIBE Împreună cu Cecilia am vizitat uh, operațiunea Mare Sigură ale autorităților uh, italiene, am fost și la Bodrum în Turcia și am fost uimită de efortul comunităților. Uh, Curtea Europeană de Justiție a luat legătura că nimeni nu poate, a luat hotărârea că nimeni nu poate fi trimis acolo. Însă țin să salut acele ONG-uri precum MOAS, uh, Médecins Sans Frontières, uh, uh, organizația navală italiană care are secțiuni specializate pentru femei, pentru fete. Uh, care identifică rutele de trafic dinspre Nigeria și care preiau uh, femeile și fetele încă din uh, bărcile care ajung la țărm. Deci țin să salut și forțele navale italiene. Am putut vedea cu ochii mei și în Turcia la Bodrum că grănicerii au Uh, legături uh, foarte strânse și pozitive cu organizațiile implicate în apărarea femeilor și fetelor refugiați. Deci există exemple bune de mobilizare la nivel uh, uh internațional și a comunității ONG-urilor și acest lucru trebuie scos în evidență. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu am alte înscrieri la cuvânt. Ah, Julie. Nu vroiam să mai uh, întindem neapărat uh, timpul acordat, dar pe măsură ce am ascultat prezentările din partea experților, expertelor, am uh, simțăminte atât uh, pozitive cât și negative, trebuie să mărturisesc. Toate poveștile sunt tulburătoare. Sunt femeie, am copii și e, e foarte greu să mm, ascult aceste povești. Dar, pe de altă parte, uh, mă bucură nespus de mult să aud uh, exemple atât de luminoase precum cel prezentat din Suedia. În nord-vestul Angliei, în uh, circumscripția mea electorală avem astfel de proiecte și, într-adevăr, știu că poți reda speranța oamenilor. Chiar unor oameni, iar oamenii care se regăsesc în cele mai uh, dure situații, până la urmă pot fi cele mai întreprinzătoare. Însă recunosc că mă preocupă foarte mult și din ce în ce mai mult Uh, problema detenției. Nu știu care este părerea dumneavoastră, domnilor experte, în privința anunțului lui Donald Tusk, care spune că deținuții ar trebui, uh, că refugiații ar trebui reținuți timp de 18 luni, mai ales uh, în ceea ce privește pe femei și fete. Ce părere aveți de o astfel de declarație? Mulțumesc. Dorește altcineva să mai ia cuvântul? S-ar părea că nu. De data aceasta voi începe cu Cristine și îi dau cuvântul. Aveți 5 minute la dispoziție. Vă mulțumesc. Am să profit și eu de ocazie pentru a mă exprima în limba suedeză. Nu, recunosc că nu mă pregătisem neapărat, dar am ascultat cu atenție neabătută antevorbitoarele mele și recunosc că am fost extrem de impresionată de munca lor și de poveștile lor. Îmi dau seama că lumea este haotică în ziua de astăzi și asta dintr-o multitudine de motive. Însă, privind în retrospectivă la istorie, ne dăm seama că întotdeauna femeile și copiii au cel mai mult de suferit în situații de criză. Este deci extrem de important să încercăm să îmbunătățim situația. Cea mai mică îmbunătățire poate avea un impact uriaș. Am auzit uh, propunerile din uh, raportul doamnei Hannibal Și îmi zic că dacă măcar unele dintre aceste recomandări ar putea fi preluate, ar fi minunat. Timpul ne presează, deci cu cât mai repede se va face acest lucru, cu atât mai bine. Astăzi nu mai e de ajuns să hotărăști că te muți în altă țară pentru a-ți rezolva problema. Nu. Nu-i de ajuns să ajungi într-o țară civilizată pentru a fi la adăpost. Din propria mea experiență am putut vedea acest lucru. Indiferent de țara din Europa despre care vorbim, este nevoie de o formă de colaborare cu totul și cu totul nouă între societatea civilă și sectorul public. Uh, sectorul public și cel privat trebuie să își dea mâna să colaboreze și să găsească o nouă modalitate de conlucrare. În Suedia tocmai asta încercăm să facem. Am încercat să găsim fel și fel de modalități pentru a putea profita de angajamentul care există la fața locului pe teren. Sper ca îmbunătățirile pe care doriți să le aduceți să se transforme cât mai repede și mai eficace în realitate. Cred că este foarte important să, ca aceste modificări atât de importante să fie sprijinite de toată lumea. Mulțumesc și mulțumesc că v-ați înscris în timpul acordat. Deborah, aveți cuvântul. Mulțumesc. Uh, voi vorbi mai ales despre procedurile de azil țările sigure și detenție. În ceea ce privește țările sigure, s-a vorbit despre nevoia de a reevalua procedura um, și, de asemenea, de a transforma această procedură într-una care să ia în seamă genul. Amenințările cu care au de-a face persoanele în țara de origine pot fi diferite în funcție de sexul lor. Și tocmai din acest motiv, câteodată, trebuie să ai și o listă de țări sigure uh, în funcție de sex, pentru că unele țări pot fi sigure pentru bărbați și nu pentru femei, în altele chiar situația poate sta pe dos. În alte, în alte țări nimeni nu e la adăpost. Dacă te regăsești pe această listă, dacă țara ta se regăsește pe această listă, pot fi, poți fi uh, uh, reîntors acasă mult mai ușor sau intri pe, în procedura rapidă de detenție. Deci această listă este foarte importantă, mai ales pentru femei. Apoi, în ceea ce privește detenția, Cred că aceasta e rea pentru oricine, pentru oricare dintre noi. Uh, de asemenea, detenția poate fi făcută pe o perioadă nelimitată și nemotivat. Gândiți-vă la niște persoane care deja au fost traumatizate și care intră într-o experiență din nou traumatizantă. Niciun fel de solicitant de azil nu ar trebui să fie deținut. Efectele pot fi foarte grave, mai ales la adresa grupurilor vulnerabile, precum copiii, așa cum s-a spus, care niciodată nu ar trebui deținuți. Dar și asupra femeilor însărcinate, ale celor care au căzut victimă violențelor uh, de gen. Experiența detenției nu face decât să retraumatizeze persoanele. Deci trauma continuă și dincolo de perioada în care persoana a fost eliberată. În fine, avem nevoie de a pune în aplicare politicile, pentru că poli există politici, politici bune care, din păcate, nu sunt puse în aplicare la nivelul statelor membre, pentru că acestea nu își asumă răspunderea. Sunt foarte conștientă de faptul că unul dintre, una dintre mâinile de ajutor uh, acordate femeilor pentru ca acestea să își vadă aprobată solicitarea de azil din primul moment, ar fi de a asigura evaluarea, o bună evaluare a credibilității. Când am vorbit cu 100 de refugiate și de fiecare dată răspunsul a fost același. Cea mai mare problemă este evaluarea credibilității. Trebuie ca vocea refugiatelor să fie auzită. Um, cele care se implică în uh, proiectul despre care v-am vorbit în Marea Britanie, um, care vizează decalajul de protecție, tocmai la asta, pe asta mizează foarte mult. Această, încrede, această cultură a neîncrederii ar trebui să fie um, înlocuită cu o cultură a încrederii pe care să se bazeze politica de azil. Mulțumesc! Dau acum cuvântul Andrei. Deci în ordinea inversă. Andreea. Um, yes. Mulțumesc. Pentru a vorbi despre femeile care uh, merg mai departe și sunt sigură că și Rachel va vorbi despre această uh, temă, dar din punctul de vedere al ACNUR vă putem spune ce facem noi la ora actuală pentru a oferi informații neutre celor care sunt uh, pe drum în legătură cu consecințele de a nu trece prin centre de primire, de exemplu, și să le spunem și care sunt serviciile disponibile uh, la care pot recurge. Și aici uh, ne luptăm, bineînțeles, uh, cu contrabandiștii care oferă alte informații pentru cei care au investit deja în această călătorie și doresc să meargă mai departe. E logic să meargă mai departe. Aceasta are de-a face și cu faptul că oamenii nu sunt conștienți de condițiile din țările de destinație sau țările prin care trec. Și ar trebui să lucrăm pentru ca cele uh, care fugiații să cunoască mai bine care sunt condițiile în anumite țări sau țările prin care trec țările de tranzit, uh, care ar putea, aceste condiții ar putea să-i hotărească să rămână sau nu. Uh, atunci când a fost vorba de așa, acel uh, marș uh, gigant, o jumătate de milioane de persoane care erau pe drum, e clar că, așa cum s-a spus deja aici, problema nereturnării care este aplicabilă în Grecia în urma acordului de la Dublin. Dar e greu să te oprești în Grecia pentru că condițiile sunt dificile acolo, dar s-a construit uh, condițiile necesare. Problema e că și mai multe persoane vor uh, uh, prezenta cereri și problema e că dacă sistemul funcționează bine, atunci vor veni și mai mulți care să uh, ceară azil în Grecia. În ceea ce privește relocarea Uh, și soluțiile găsite, ar trebui găsite căi legale mai numeroase. Uh, cred că cifra de 40.000 este prea mică, trebuie să avem o cifră mai mare. Ar trebui să fie previzibil cine ajunge unde pe teritoriul cărui stat uh, membru. Ar trebui să fie interesant și pentru statele membre să-și ia un angajament mai clar în astfel de scheme de relocare. Foarte pe scurt, referitor la declarația lui Donald Tusk, o declarație pe care am citit-o foarte rapid azi dimineață, Cred că exista încă acea confuzie între cine este refugiat și cine este migrant. Domnul Tusk se referă la 18 luni. Eu mă gândesc la directiva care spune că în situații excepționale se poate accepta persoana până la, se poate deține persoana până la 18 luni, dar trebuie să vă spun și care sunt garanțiile și nu știu dacă domnul Tusk nu se referă de fapt la persoanele care au nevoie de protecție internațională sper să nu se fi referit la acest lucru, pentru că asta ar intra în contradicție cu articolele 8 și 9 din directiva a condițiilor de azil, în care se spune că detenția trebuie să fie cât mai scurtă cu putință și există tot felul de alte garanții. Da, mă voi opri aici. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Rachel. Îți dau cuvântul în încheiere. Da, mulțumesc. Toate recomandările noastre arată cum trebuie protejate femeile și fetele care sunt în deplasare, pentru că nu e vorba de situația clasică, situația umanitară în care există o populație așezată în tabere de refugiați și așa mai departe, o situație în care poți implementa programe multisectoriale de asistență și protecție tot ce am spus eu în legătură cu o coordonare mai bună la nivel transfrontalier, de trecerea informației la nivel transfrontalier, coordonarea informației. Andreea, cred că spunea și uh, criterii de vulnerabilitate comune, astfel încât dintr-o țară în alta, autoritățile și actorii umanitari să poată identifica foarte rapid care categorie de persoane este mai vulnerabilă să identifice și să ajungă până la ei. De asemenea, trebuie să fim inovatori atunci când e vorba de a oferi protecție, de exemplu, pentru violența de gen și așa mai departe, uh, partajarea de informație transfrontalieră, oferirea de asistență uh, post-traumatică uh, pentru persoanele care au nevoie la fața locului. În ceea ce privește centrarea pe fete, Studiul nostru arată că grupul cel mai de risc în populația de refugiați este cea reprezentată de fete, în special fetele care călătoresc singure, atunci când sunt izolate, când sunt uh, forțate să își asume roluri de adult uh, foarte timpuriu, de exemplu să aibă grijă de frați mai mici sau chiar de copiilor, uh, de exemplu în cazul mamelor adolescente, atunci ele sunt foarte vulnerabile. S-au făcut foarte multe studii la nivel global în legătură cu nevoia de identificare a acestor fete, pentru că este o categorie a populației care este destul de ascunsă, să zic așa. Ați spus că trebuie să recunoaștem și să mulțumim pentru munca deosebită făcută de ONG-uri la fața locului. Într-adevăr, este important. Și E vorba de o misiune foarte scurtă la nivelul Națiunilor Unite pe care am făcut-o, însă următoarea misiune în Serbia, Slovenia și Suedia vom lucra în mod specific cu grupuri de femei, cu asociații uh, la nivelul societății pentru femei, dar cred că e o diferență aici cu Italia, de exemplu, unde uh, persoanele nu sunt în deplasare atât de mult, sunt mai așezate, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, recent în Balcan. Deci este un context uh, oarecum mai ușor. Sau poate nu, nu știu, Lampedusa, de exemplu, da. Însă oricum ținem cont de comentariul dumneavoastră referitor la organizațiile din societatea civilă. Însă, într-adevăr, am văzut uh, uh diferențe foarte clar chiar și pe insulele Elene. Uh, prezența uh, ONG-urilor nu era atât de mare, nu am văzut identificate aceste categorii de fete. Deci următorul proiect este tocmai acela de a lucra cu astfel de asociații. Mulțumesc! Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Mulțumesc celor patru experți. Am avut foarte multe de învățat și e minunată munca pe care o faceți. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți, pentru munca dumneavoastră. Acum câteva uh, comentarii finale. Ceea ce facem noi și ceea ce fac experții sau ceea ce facem noi la Parlamentul European este un proces de aducere a lumină a unor fenomene care există, dar care sunt uh, mai ascunse în principal violența de gen care afectează femeile și copiii. Violența bazată pe gen în rândul refugiatelor este o chestiune tragică și am avut ocazia să auzim acum în detaliu ce se întâmplă. Este o temă pe care o vom monitoriza în continuare și sperăm să fie adusă la lumină. Știm că aici sunt persoane care o cunosc foarte bine, dar e nevoie de un proces de sensibilizare. Acesta este un element cheie pe care trebuie să-l abordăm, să fie recunoscut și prevenit pe cât posibil. Toată această poveste a credibilității care intră în joc atunci când e vorba de centrele de primire sau de cererile de azil, atunci când aceste femei nu sunt crezute pentru că nu au dovezi sau pentru că au dificultăți de, aș spune, Uh, păsurile. Trebuie să vorbim mai mult și să creștem nivelul de conștientizare de câte ori putem. Pentru că există uh, și o problemă cu credibilitatea, o lipsă de încredere în centrele de primire și opțiunile nu sunt prea roze. Fie te duci în instanță, ceea ce nu este o experiență prea plăcută, uh, nici în cazurile cele mai bune, sau pur și simplu uh, nu mai vrei să fii considerat ca și refugiat, te întorci eventual înapoi sau ești deținut. Deci vă mulțumesc pentru că am avut posibilitatea să um, discutăm toate aceste chestiuni și problema protecției despre care se vorbea acum, în special pentru fetele care sunt într-o situație de risc. Avem nevoie de căi sigure și de un proces de conștientizare asupra riscurilor existente. S-a vorbit despre uh, refugiatele care doresc să-și mențină anonimatul și asta m-a surprins foarte tare, faptul că nu se dorește să știe cine sunt, e foarte clar probabil ce fac ele, dar dorința aceasta de a-și ascunde identitatea, de a nu fi cunoscute și de a nu fi nimite, aceasta face ca problema protecției să fie și mai dificilă de organizat. E clar că nu vrei să treci prin nimic dacă oamenii nu știu cine ești tu, de fapt, și această situație extremă face ca lucrurile să fie cu totul altfel. Sunt multe comentarii de care trebuie să ținem cont și s-a vorbit și despre ce se întâmplă atunci când se află, când se întorc în țările de origine, condițiile de existență de acolo Um, proiectul uh, Iala Trapan este un model foarte bun în acest sens. Este interesant să vedem procesul de la punctul de plecare până la punctul final, până la destinație, unde încerci să-ți uh, creezi o viață, un trai bun. Eu, în calitate de raportor, am ascultat multe elemente bune și sunt sigură că voi uh, primi foarte multe amendamente, așa că vă mulțumesc uh, astăzi foarte mult pentru tot ceea ce ați adus în dezbaterea noastră. Da, audierea s-a încheiat, dar mai avem un punct pe ordinea de zi la Comisia FEM, iar cei care au venit pentru audiere pot să părăsească sala, dar uh, deputații i-aș ruga să rămână încă ceva timp, pentru că mai avem un punct. So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 Putem trece foarte rapid la ultimul punct de pe ordinea de zi, și anume dumpingul social în Uniunea Europeană. Doamna Regner este raportor, așa că vă dau cuvântul imediat. Danke vielmals, uh, liebe Mary, uh, für all diejenigen, die jetzt noch um diese Zeit die Stellung halten. Mulțumesc, dragă Mary, pentru toți cei care încă mai, ați mai rămas atât de târziu. Avem un proiect de raport pe un sub, subiect extrem de important. Însă îmi dau seama că este târziu și încerc să condensez totul în câteva comentarii scurte. Este vorba aici despre dumpingul social în domeniul salarial. Nu cred că trebuie să revin la um, aspectele de bază, ci uh, aș pune accentul doar pe câteva aspecte care mi se pare extrem de importante. Bineînțeles, dumpingul social are deseori uh, legătură cu detașarea lucrătorilor și merge chiar mai departe. În cazurile cele mai grave este vorba de muncă nedeclarată și tot ceea ce ține de acest lucru. acest dumping social poate să intervine în o serie de circunstanțe, că ești nevoit să accepti situații nesatisfăcătoare pentru a supraviețui, este suficient de rău. Uh, Însă, din ce în ce mai mulți tineri intră într-un statut de independent fals și există anumite sectoare care sunt afectate în, cu precădere. Aș sublinia câteva că există anumite sectoare așadar care sunt afectate în special de dumpingul social și femeile în particular. În principal sector, în primul rând, sectorul îngrijirilor și serviciilor de curățenie, unde foarte multe, o mare parte din activități au loc clandestin. Așadar, Există cazurile unor îngrijitoare care se întorc în statul de origine și uneori copiii cresc fără a-și vedea ă, mama. Ă, rămân anumite locuri, anumite sate sau orașe unde rămân foarte puține femei de asemenea sectoare unde detașarea lucrătorilor este o, muncă, o modalitate consacrată de muncă și aici ne confruntăm cu uh, forme grave de dumping social. De exemplu, sectorul procesării cărnii. Mi-am dat seama Uh, incognito că în acest domeniu femeile sunt confruntate cu condiții de lucru inacceptabile și cu salarii inacceptabile. Există de asemenea sectorul transportului. Deseori vorbim despre Ryanair și de condițiile sale și salariale care, pe care le aplică această companie Cred că situația o cunoașteți cu toții. Să pentru comisia noastră este foarte important să facem propuneri practice. Am citit un studiu al uh, Comisiei Europene cu privire la detașarea lucrătorilor din decembrie 2014 și în studiul respectiv se vede că nu există statistici reale în legătură cu situația femeilor. Este nevoie ca în sectoarele unde știm că există probleme majore, uh, avem nevoie de o statistică în legătură cu situația femeilor și solicităm Comisiei Europene să demareze o anchetă în acest domeniu în aceste sectoare care sunt extrem de importante cu precădere pentru femei. Să se examineze acest fenomen de dumping salarial, să se găsească legăturile cu munca la negru. Acesta ar fi un punct de plecare pentru raportul nostru uh, privind aspectele specifice ale uh, care țin de femei. Așadar avem nevoie de o rețea de este nevoie de o rețea de informații și de site-uri internet uh, care nu există sau dacă există, trebuie îmbunătățite. Avem nevoie de situri internet uh, actualizate cu informații în legătură cu detașarea lucrătorilor. Însă aceste situri internet nu țin cont de situația specială a femeilor care sunt discriminate deseori. Aici uh, putem să uh, acționăm. În acest uh, raport există informații foarte interesante. În Austria există o cooperare un sistem care dass diese Telefonnummer, die Adressen immer gleich weitergegeben werden. Există anumite birouri de informare pentru persoanele care uh, consideră că sunt victimele ale dumpingului social sau salarial. Există o, o linie telefonică unde se poate suna și obține informații. Aceste persoane sunt susținute și serviciul este extrem de util Așadar, am pus accentul pe aceste aspecte practice, a ceea ce se poate face și aș dori să mai evidențiez un ultim aspect practic și anume, și anume responsabilitatea agențiilor uh, de muncă temporară unde se angajează uh, femeile ca ajutor menajer, sau ca îngrijitoare. Știm că acest lucru are loc în condiții proaste și în Uniunea Europeană trebuie să veghem ca situația să rămână sub control pentru a evita dumpingul salarial și social, în special în cazul femeilor. Mulțumesc, Evelyn. Mihaela Șodorova dorea să intervină. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Nu? Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc doamnei raportor pentru prezentarea acestui proiect de aviz. După părerea mea, propuneți câteva măsuri de ordin practic foarte bune pentru, pentru a lupta împotriva dumpingului social la femei și consider că ar trebui să păstrăm poziția Comisiei FEM pentru că altfel este vorba de o problemă a Comisiei EMPL care este responsabilă de fond, pe fond. Eu văd dumpingul social ca o um, concurență neloială, în legăt- împotriva căruia trebuie, lupt, căruia trebuie luptat. Însă și cei care sunt victime trebuie să se lupte, angajații, lucrătorii. Și o propunere apare la punctele 2 și 3 ale avizului dumneavoastră și anume rețelele de informare, posibilitățile de a obține cât mai multe informații posibile din partea angajatului pentru a, ca acești angajați să se poată apăra împotriva acestor practici. După părerea mea, dacă angajații au aceste informații, angajații pot să ia deciziile în mod propriu și cred că aceasta este calea pe care se poate merge înainte. Susțin așadar foarte mult punctele 2 și 3. Un al doilea instrument care poate să ne ajute să luptăm împotriva acestei concurențe neloiale reprezentate de dumpingul social este o implementare completă a legislației pe care o avem astăzi, și anume directiva serviciilor, directiva lucrătorilor detașați detașării lucrătorilor și faceți trimitere la acestea în uh, avizul dumneavoastră și ați făcut uh, trimitere și la lista neagră a angajatorilor care nu se conformează legislației comunitare. Pentru că asta înseamnă o scandalizare a anumitor uh, angajatori. Mi se pare un instrument extrem de dur care poate să fie adecvat în cazul unor activități penale sau în cazul în care se periclitează viața unor persoane, însă nu, nu, nu sunt sigură că lista neagră este un instrument uh, oportun aici. În orice caz, aș dori să mulțumesc colegii noastre pentru propunere. Cred că va fi un aviz foarte bun și, dacă va fi necesar, vom depune amendamente din partea grupului nostru. Evelyn, dorești să răspunzi? Da, foarte rapid. Vă mulțumesc pentru aceste observații, pentru aceste sugestii și evaluări. Voi ține cont de cele spuse de dumneavoastră și voi discuta cu ceilalți raportori din umbră o mică observație în ceea ce privește lista de agră. angajatorilor. Sunt și membră a Comisiei Taxe și acolo am văzut că se întâmplă lucruri foarte grave cu planificarea fiscală, optimizarea fiscală a unor companii cum ar fi Ikea și McDonald's și câteodată este necesar să spunem numele acestor companii pentru că aceste companii nu, au reac- nu reacționează decât atunci când sunt uh, numite, arătate cu degetul. Așadar, o asemenea listă neagră nu va conține IMM-uri care încalcă în mod minor legea. Vorbim aici despre practici concurențiale neloiale uh, la scară largă. Aici cazurile trebuie să fie menționate și, bineînțeles, putem să discutăm felul în care facem acest lucru pentru a fi cât mai eficienți. Vă mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 16 decembrie și votul în comisie va fi în 17 februarie, raport, avizul în 17 februarie, raportul Comisiei EMPL în 27 martie și în plenarea din mai anul viitor. Vă mulțumesc așadar tuturor pentru prezență, pentru că ați rămas atât de târziu. Uh, se încheie ședința.